So let's start. I'm very sorry. Să începem. Îmi pare foarte rău pentru această întârziere. Au fost probleme de logistică care au determinat-o. O să începem. Uh, ați primit proiectul de uh, ordine de zi. Dacă nu există adăugiri sau obiecții, proiectul de agenda poate fi adoptat. Această întâlnire este transmisă pe internet. Îi salutăm și pe cei care ne ascultă online. Uh, buletinul uh, Comisiei încă a fost publicat, uh, buletinul informativ a fost publicat săptămâna trecută și, de asemenea, puteți să vă abonați uh, la acest buletin informativ uh, și să-l primiți uh, prin poștă. Următorul punct este adoptarea procesului verbal și vom continua cu punctul 5 uh, al 27-lea raport anual privind monitorizarea aplicării legislației comunitare și o să dau cuvântul raportorului uh, Cristian Bușoi. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Dragi colegi, este al doilea raport anual privind uh, Uh, aplicarea dreptului uh, comunitar la care lucrez și îmi dă posibilitatea să fac o comparație între progresele făcute de la un an la celălalt. Este un lucru pe care l-am discutat deja atunci când am uh, adoptat raportul doamnei Caliente în ceea ce privește guvernanța și parteneriatul în piața unică, o dezbatere importantă pe care trebuie să o avem în vedere și la actuala dezbatere. Aplicarea dreptului comunitar este esențială. Dacă comparăm 2008 cu 2009, putem să observăm o serie de progrese, dar să fim cinstiți, nimic spectaculos. Avem uh, un sentiment de deja vu care ne dezamăgește. Există o serie de domenii în care trebuie să ne întărim eforturile. Calificările profesionale, serviciile în ceea ce privește achizițiile publice sunt unele dintre acestea sunt probleme recurente care înseamnă totuși că mai este ceva de făcut pentru a realiza progrese în acest domeniu. Totuși, cred că avem motive să fim optimiști, pentru că lucrurile s-au îmbunătățit ușor. De pildă, cazurile de transpoziție medie au căzut de la 55% la 51%. În plus, procedurile de infringement au luat mai puțin timp decât uh, perioada anterioară. Însă există cazuri de infringement uh, care numărul acestora rămâne ridicat, ceea ce înseamnă că lucrurile se pot îmbunătăți. Comisia ar trebui să se Uh, folosească de uh, posibilitatea dată de tratatul de la Lisabona să ceară uh, sancțiuni financiare dacă nu există o altă modalitate de a convinge statele membre să ia mai în serios aplicarea legislației comunitare. Salut faptul că pilotul Uniunii Europene a tras mai multe persoane. El se bazează pe cooperarea între statele membre într-o perioadă timpurie. Pentru a evita o, o aplicare inadecvată, se putem să fim mai atenți atunci când elaborăm legislația, să fim mai clari și mai preciși. Acest lucru ar spori certitudinea juridică și ar ajuta autoritățile publice să înțeleagă mai bine legislația comunitară. Tabelele de corespondență pot să fie de mare ajutor pentru că oferă mai multă claritate și permit monitorizarea adecvată a legislației privind piața unică. O altă idee este crearea unei baze de date care să includă legislația și dispozițiile privind uh, uh, practicile comerciale neloiale. În plus, datele din tabelele de corespondență ar putea să fie incluse și ele în uh, bazele de date pentru a spori transparența. Și nu în ultimul rând, vreau să spun că susțin în continuare dezvoltarea Solvit și a portarului UE pentru a acorda asistență cetățenilor aflați în uh, dificultate, pentru că uh, legislația se aplică în mod necorespunzător. Dat uh, fiind limita textului pentru acest proiect de aviz, sugestiile nu sunt exhaustive lucrurile pot fi îmbunătățite, de aceea aș fi încântat să ascult punctele noastre de vedere, să primesc uh, amendamente de la raportorii din umbră sau ceilalți colegi care doresc să îmbunătățească acest aviz. Mulțumesc, domnule Bușoi. Și acum e timpul să dăm cuvântul raportorilor uh, din umbră sau celor care îi reprezintă. Domnul Schwab. <coughs> Mulțumesc, doamnă președintă. Înainte de toate, mulțumesc pentru prezentarea făcută de colegul Bușoi în legătură cu dificultățile în implementarea dreptului comunitar în Uniunea Europeană. Eu cred că uh, aprecierea încălcării tratatului uh, este uh, reală mai ales dacă ne gândim la durata procedurilor, care este nesatisfăcătoare. Deci nu ne rămâne altceva de făcut decât să uh, invităm statele membre să uh, aplice dreptul comunitar cât mai repede posibil și în acest sens să le acordăm și sprijin. Mulțumesc! Mulțumesc! Următorul vorbitor, Maria Ericon Perez. Sí, muchas gracias. Mulțumesc, bună ziua. În primul rând, aș dori să-l felicit pe domnul Bușoie pentru activitatea sa și pentru textul excelent pe care ni l-a prezentat astăzi. Acest document uh, preia cele mai importante uh, puncte care ar trebui incluse. Ne-a cerut să fim constructivi în abordarea noastră și, desigur, pentru că dorim să contribuim la calitatea acestui raport, cred că este important să insistăm asupra uh, cooperării interinstituționale și cooperării între instituțiile statelor membre, așa cum a menționat-o și domnul Bușoi în al doilea rând. Cred că ar trebui să promovăm căutarea unor metode alternative care să restabilească uh, ordinea juridică uh, comunitare În felul acesta putem să uh, ajutăm și noi procesul. Cred că este important să susținem instrumente comunitare, așa cum ar fi portalul UE și Solvit. Este important uh, să uh, rezolvăm cererile făcute de cetățeni, să avem o acțiune colectivă pentru rezolvarea litigiilor. De asemenea, este important să publicăm uh, uh, tabelele de corespondență, trebuie să evidențiem importanța unui schimb de bune practici. Vreau să-i mulțumesc încă o dată domnului Bușoi pentru munca sa excelentă și în numele uh, grupului meu voi depune amendamente în linia celor pe care le-am spus. Mulțumesc, doamna Grâle și eu doresc să mulțumesc raportorului pentru buna colaborare. Am avut deja o serie de întâlniri. Mulțumesc pentru acest raport foarte bun, îl susțin. Atinge toate punctele esențiale și din punctul meu de vedere. Acolo unde doresc să fac mici completări, probabil că și raportorul a avut probleme legate de uh, dimensiunea documentului, dar eu aș mai face câteva adăugări în legătură cu transparența legată de stadiul atins de procedură, uh, pentru că uh, aflu de la persoanele care au înaintat petiții că sunt uh, foarte prost informate sau neinformate în legătură cu stadiul atins de respectiva anchetă. Deci ar fi o completare la punctul 13. Și la punctul 5 cred că am putea să mai facem o adăugire. Salutăm eforturile Comisiei în ce privește recunoașterea competențelor profesionale eh, și în ce privește eh, licitațiile eh, publice care trebuie să fie mai clare. Deci Acestea ar fi poate propuneri de completare, dar mulțumesc foarte mult pentru raportul excelent. Thank you. Președinta, mulțumesc, doamnă Riule. Am uh, impresia că acest subiect nu atâță pasiuni în uh, rândul dumneavoastră. Vreau să știu dacă reprezentanții uh, conservatorilor și reformiștilor au ceva de spus. E cineva prezent aici? Nu? Atunci, uh, următorul vorbitor din grupul GUE. Aveți comentarii de făcut? Atunci dau cuvântul oricărui alt membru care dorește să intervină. Vă rog. Se pare că nu. Reprezentantul Comisiei? Comentarii din partea Comisiei? Mulțumesc. Uh, avem uh, un mare interes pentru acest raport pe care îl facem din anii 80 la cererea Parlamentului pentru a ocaziona un schimb de puncte de eh, vedere și apreciem eh, rezoluția. Sunt punctele asupra cărora lucrăm pentru a începe cu preocupările pe care le aveți eh, cu transpunerea întârziată. Sigur, acestea sunt cazurile care beneficiază de prioritate. Și poate că ați observat, că și în ceea ce privește nerespectarea uh, dispozițiilor uh, comunitare ale uh, Curții de Justiție, Comisia a publicat o comunicare unde se explică în detaliu ce se va face în legătură cu uh, aplicarea noului articol 260. Uh, potrivit tratatului de la Lisabona, dispunem de instrumente noi pe care le folosim deja în această comunicare. De asemenea, apreciem foarte mult faptul că a spus că trebuie să facem o prioritizare, pentru că sunt foarte multe uh, cazuri și trebuie să vedem care sunt cele mai urgente dintre acestea. Uh, nu am inclus detalii în uh, comunicarea din 2007, am vorbit despre transpunerea uh, întârziată. Apoi, uh, despre impactul negativ pe care îl poate avea încălcarea dreptului comunitar atunci când un stat membru nu se conformează și nu răspunde curții de justiție. Raportorul a spus uh, că are un sentiment de deja vu. Este corect. Pe de altă parte, sunt o serie de cifre care ar putea fi interesante și care dovedesc că există o reducere a procedurilor de încălcare uh, a dreptului comunitar în uh, ultimii, în ultimii ani de la 28 uh, la 20%. În uh, ceea ce privește proiectul uh, pilot al Uniunii Europene, am vizitat ultimul stat care nu este inclus în acest proiect, Luxemburgul, și acesta a apreciat modul în care este folosit acest instrument comunitar și uh, sperăm că se va alătura celor 27 de state uh, membre. Sperăm că acest lucru se va întâmpla cât se poate de curând. Celelalte aspecte punctate, uh, și anume Solvit și Europe, ați văzut ce importanță acordă Comisia. Solvit este un instrument Uh, foarte bună, cu cununată de succes, care permite rezolvarea a 90% din problemele ridicate în discuție de cetățeni. Uh, și aceasta uh, în 10 săptămâni, ceea ce este un etalon foarte bun. Președinta, mulțumesc! Pentru că au mai intrat și alții în sală după prezentarea făcută de domnul Bușoi, aș vrea să întreb dacă mai există alte comentarii sau, domnule raportor, vreți să încheiați? Mulțumesc foarte pe scurt, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor care au apreciat uh, propunerea mea de proiect de aviz. Sunt cu totul de acord de domnul, cu domnul Schwab și anume că trebuie să cooperăm uh, mai îndeaproape cu toate statele membre pentru a le convinge să aplice dreptul comunitar. Doamna Pereș a ridicat uh, în discuție această uh, chestiune importantă și anume cooperarea ar trebui să fie întărită. Sunt de acord în legătură cu Solvit și portalul uh, UE și tabelele de corespondență sunt uh, foarte importante, de aceea le și uh, includ în text și aștept amendamentele venite să îmbunătățească textul. Cele două recomandări făcute de doamna Riule le apreciez. Sigur, informarea și o transparență sporită sunt cuvinte cheie pentru o mai bună aplicare a legislației comunitare. De asemenea, vreau să mulțumesc uh, reprezentantului uh, Comisiei Europene. Am spus-o chiar eu. Uh, au existat o serie de progrese și este foarte bine că uh, Uh, instrumentele folosite de tratatul de la Lisabona sunt utilizate de Comisia Europeană pentru a convinge statele membre să aplice în mod corect legislația Uniunii Europene. De asemenea, sunt foarte mulțumit de faptul că Solvit și portalul uh, Europa sunt priorități pentru Comisia Europeană. Atât deocamdată, aștept amendamentele. Vreau să mulțumesc încă o dată tuturor colegilor mei. Președinta, minunat. Termenul de depunere uh, al amendamentelor 19 aprilie la prânz și o să votăm la Comisia IMCO pe 25 mai. Trecem la următorul punct uh, de pe ordinea de zi, Serviciul Universal și numărul uh, unic pentru apeluri de urgență. Seminarul pe această temă care s-a desfășurat recent cu contribuția uh, experților, organisme oficiale, operatori și reprezentanți ai ONG-urilor. A fost un seminar foarte interesant, o audiere interesantă. Majoritatea prezentărilor sunt publicate pe site-ul Comisiei IMCO. Și o să dau cuvântul Uh, raportorului, doamna Silvana Rapti, pentru a prezenta proiectul de raport. Vă rog. Chiria Proedre, să ευχαριστώ președinte, vă mulțumesc foarte mult. Ați menționat uh, audierea care a avut loc ieri după amiază și într-adevăr a fost un seminar, o audiere foarte interesantă. Am ascultat uh, opinii dintre cele mai diverse și, dacă îmi permiteți, Aș vrea să spun că de-a lungul dezbaterii a devenit foarte clar faptul că există o bază comună de la care putem porni și asta e încurajator pentru acest raport și de asemenea este important pentru munca pe care comisia noastră va face după ce raportul va fi publicat. Raportul uh, are două părți, dacă pot spune așa. O parte examinează problema serviciului universal și a evoluțiilor recente ale acestuia și partea a doua care este legată de partea întâi, dar se referă mai mult la numărul european de urgență 112. Am avut o dezbatere aprofundată privind numărul de urgență 112 în cadrul Comisiei acum aproximativ o lună Acum avem uh, proiectul de raport la care am lucrat pe baza primei discuții din cadrul comisiei și așa cum a spus domnul Bușoi când vorbea despre avizul precedent și raportul precedent, am uh, făcut acest raport înțelegând că există niște limite în ce privește dimensiunile pe care el poate să le aibă dar sigur că voi fi mai mult decât uh, bucuroasă să accept amendamente de la colegi și vreau să spun tuturor că voi fi gata să îmbunătățesc raportul uh, colaborând foarte strâns cu raportorii din umbră. Aș vrea să spun câteva cuvinte despre serviciul universal. Cu toții știm că de la început încă de la nașterea serviciului universal, dacă putem spune așa, au existat diverse evoluții uh, foarte rapide și din cauza acestui ritm foarte rapid am înțeles că trebuie să abordăm problema serviciului universal într-un mod diferit, dar înțelegem de asemenea faptul că toate aceste probleme sunt legate de uh, costuri, au legătură cu problema costurilor și înțelegem foarte bine implicațiile sociale, politice și economice și contextul social, politic și economic în Uniunea Europeană, care acum este foarte important și dorim ca acest factor de cost să influențeze cât mai puțin cetățenii europeni. Cu alte cuvinte, vrem ca cetățenii europeni să aibă un serviciu rapid și de calitate, un serviciu universal rapid și de calitate, dar fără să trebuiască să plătească enorm pentru el. Așadar, încercăm să ținem seama de toți acești, toate aceste variabile și știm că trebuie să acționăm cu grijă, să facem pași prudenți. Eu cred că serviciul universal nu este nici un drept și nu este nici un instrument pentru a ajunge la îndeplinirea scopului de a avea internet uh, de bandă largă pentru toți. Acesta este un obiectiv introdus în strategia 2020 și sigur că este un scop pe care îl susținem, o țintă pe care o susținem, dar trebuie să avem un echilibru între nevoia îndeplinirii acestui scop și suportarea poverii financiare a costurilor acestea. Deci de aceea spuneam că trebuie să facem pași foarte prudenți. Cred că uh, internetul de bandă largă pentru toți este important și leg de partea a doua a raportului meu și cred că uh, nu este singura modalitate de a îmbunătăți eficiența și penetrarea numărului uh, de urgență 112. Mai sunt și alți pași care trebuie făcuți, cum ar fi cooperarea între autoritățile de reglementare și autoritățile naționale din statele membre, de asemenea, trebuie implementate unele tehnologii care există, dar nu sunt folosite și, din nou, problema costului care trebuie suportat de cetățenii europeni este una care ne preocupă. Voi încheia în curând uh, intervenția mea pentru că mă interesează mai mult opiniile colegilor care au o copie a proiectului de raport și au uh, ascultat opiniile inițiale pe acest subiect, dar pot să spun că pe baza dezbaterii de ieri după amiază am confirmat faptul că uh, internetul de bandă largă e un instrument important, dar nu este o prioritate absolută atunci când e vorba de îmbunătățirea serviciilor oferite. Deci aici aș vrea să menționez un lucru la care ne gândim adesea, și anume nevoia de a proteja grupurile vulnerabile, persoanele cu dizabilități. Cred că este foarte important să ne gândim cum îi vom proteja pe aceștia. M-am bucurat ieri după amiază să văd că și Comisia Europeană se gândește cu mare grijă la aceste lucruri, îi preocupă situația și sunt uh, dispuși să acționeze și în ce privește serviciul universal și în ce privește uh, numărul de urgență 112. Și ei vor să ușureze situația grupurilor vulnerabile în general și mai ales a persoanelor cu disabilități. Deci o să mă opresc aici și aștept cu nerăbdare comentariile colegilor mei. Vă mulțumesc foarte mult și aș vrea să mulțumesc raportorilor din umbră și uh, domnului Fernandez, colegului nostru care a făcut un aviz excelent pe numărul de urgență 112 în numele Comisiei Envi. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Doamna președinte, mulțumesc, doamna Rapti. Raportorul din uh, umbră al PPE încă nu a ajuns la ședință, așa că o să trecem la grupul ALDE, domnul uh, Bușoi. Mulțumesc foarte mult, doamnă Doamna Pârvanova, colega mea, e la Comisia Envi, pentru că sunt voturi importante acolo și m-a rugat, m-a rugat să prezint eu uh, poziția sa. În primul rând, aș vrea să felicit atât în numele doamnei Pârvanova cât și al meu personal, să felicit pe doamna Rapti pentru proiectul de raport care are o abordare cuprinzătoare și echilibrată. Îmi pare rău că n-am putut participa la un seminar foarte bun care a avut loc ieri după amiază. Însă, ieri seara m-am uitat la prezentările care au fost făcute, pentru că secretariatul INCO a fost foarte eficient și ne-a trimis aceste prezentări. Și, într-adevăr, a fost un eveniment foarte interesant și vreau să o felicit pe doamna Rapti și pentru acest eveniment. Grupul ALDE susține proiectul de raport uh, prezentat de doamna Rapte și dorește să sugereze doar câteva mici modificări și propuneri complementare. În dezvoltarea serviciului universal trebuie subliniate mai mult două concepte. Potențialul de inovare pentru sectorul tele telecomunicațiilor și nevoia de a garanta sănătatea publică și siguranța pentru toți cetățenii. Între timp, uh, distorsiunile de piață trebuie evitate și uh, o analiză a costurilor și uh, impactul economic trebuie făcută. Evident, mai e nevoie de uh, îmbunătățiri tehnologice pentru acest serviciu, însă valoarea adăugată trebuie și ea mai bine evaluată, incluzând toți actorii implicați în serviciile de urgență. Numărul acesta va funcționa, dar important este ca prin intermediul lui să se ofere îngrijire și uh, servicii de urgență cât mai rapid cu putință. Și de aceea, din momentul uh, trebuie analizat tot traseul de la cel care sună și până la serviciile de urgență ca să se vadă unde mai există probleme și pentru a folosi cele mai bune practici. Parlamentul trebuie să aibă o poziție în favoarea unui serviciu 112 invers așadar uh, cetățenii să folosească serviciile de telecomunicații în cazul unor uh, urgențe sau dezastre în, uh, pe punctul de a se desfășura peste tot în Uniunea Europeană. Deci poate acest lucru ar trebui menționat de asemenea. Va mai trebui discutat în legătură cu cerințele tehnice, costurile și problema protecției datelor persoanelor. Felicitări pentru raport. Vom face unele amendamente foarte curând. Mulțumesc. Președinte, mulțumesc. Următorul vorbitor din partea verzilor, doamna Rule. Da, într-adevăr, sunt raportor din umbră. Am participat și ieri la audierea, care a fost foarte interesantă, care a pus în valoare o serie întreagă de aspecte. Găsesc că acest raport este excepțional Ceea ce s-a reflectat uh, în cadrul audierii se reflectă și în program. Singurul element care, din punctul meu de vedere, lipsește și această problemă am atins-o și ieri. Cred că trebuie să exercităm o presiune mai mare asupra Comisiei pentru ca regulile privind acordarea subvențiilor de stat să devină mai flexibile, să poată fi folosite și aici, pentru că, după părerea mea, mai ales în comunitățile mici din spațiul rural, există probleme financiare și multe uh, comune uh, se tem sau au rezerve față de utilizarea unor fonduri din bugetele publice pentru că nu știu exact care sunt dificultățile legate de operarea acum subvențiile de stat și se tem de problemele birocrației complicate. Deci, chestiunea subvențiilor de stat și reglementărilor din acest punct de vedere, pentru a putea fi folosite și în acest domeniu, cred că sunt importante. Este o mică sugestie, de altfel și Comisia a spus că în cadrul procesului de revizuire este dispusă să aibă în vedere și acest aspect. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Din partea grupului GUE dorește cineva să intervină? Mulțumesc, doamnă președintă. Raportorul din umbră din partea grupului GUE nu este prezent în sală, dar eu doresc să mulțumesc doamnei Raptis, să o felicit pentru activitatea desfășurată colegul meu care răspunde în grupul nostru de acest domeniu, uh, cu siguranță va face propriile observații, dar uh, uh, eu vreau doar să o asigur că vom reveni cu propunerile noastre pe marginea acestui proiect de aviz. Am citit cu atenție documentele și propunerile făcute de doamna Rapti, am avut și o discuție uh, intensă pe marginea acestui subiect. Aș dori să mă refer la un singur punct care poate merită o mai mare atenție. Se spune aici că serviciul universal ar trebui să fie un promotor inclusiv pe, uh, pentru uh, internetul pe bandă largă. Eu cred că ar trebui să fie uh, complementar tuturor celorlalte instrumente cu care operăm. Ar trebui nu neapărat să fie un element cheie, un promotor cheie, ci să completeze instrumentele. Este nevoie de soluții flexibile din partea statelor membre, trebuie să existe o situație flexibilă. And of course I fully agree as well as... Sunt uh, de acord în ce privește apelul unic 112 că trebuie să îmbunătățim situația de localizare a apelantului și să îmbunătățim sistemul de informare, uh, educare a cetățenilor în acest scop. Mulțumesc foarte mult! Thank you very much. Mr. Mulțumesc, domnule Harbour, ați sosit la timp. Poate că puteți să ne faceți comentarii legate de 112. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Da, dacă v-ați mirat unde am fost în ultimele 24 de ore, am fost într-o misiune la Oslo, am fost invitat de guvernul norvegian care este interesat de angajamentul acestei comisii în ce privește și piața internă și am putut să port un dialog în numele comisiei noastre cu guvernul norvegian. Dar am studiat și eu raportul doamnei Ratti săptămâna trecută și cred că el constituie o bază importantă pentru contribuția pe care noi putem să o avem în consultările declanșate de comisie în acest domeniu. Cred că doamna Rapti are dreptate în proiectul său. Trebuie să fim uh, foarte uh, precauți în ce privește uh, stadiul actual în, ce, uh, în legătură cu serviciul universal uh, pentru că există un angajament din partea guvernelor să susțină comisi, propunerile Comisiei în ce privește agenda digitală și stimularea internetului de bandă largă, um, extinderea în diversele regiuni. Există și o serie întreagă de idei în legătură cu preceptele tehnologice, uh, pentru că uh, eu am fost implicat și în elaborarea directivei privind serviciul universal în perioada 2001-2002 și în acum pot să compar uh, ceea ce s-a propus atunci cu ceea ce s-a realizat până în clipa de față. Sigur că trebuie să existe o directivă um, cadru care să confere uh, puteri celor care sunt implicați în uh, realizarea serviciului universal, um, inclusiv în ce privește comunicarea, voce, și uh, modificările sunt esențiale față de uh, punctul uh, de plecare. Eu voi colabora cu doamna Rapti, voi face și o serie întreagă de sugestii, inclusiv în legătură cu guvernele care sunt dispuse să contribuie cu fonduri pentru uh, implementarea serviciului universal, să valorificăm tehnologiile de ultimă oră în acest domeniu. Iar în ce privește apelul unic de urgență, am uh, discutat și despre localizarea apelantului uh, sistemului e-call și uh, cred că dispunem deja de o bună bază, putem să ne implicăm în dezbaterea uh, pe care Comisia o poartă în clipa de față în acest domeniu pentru a putea completa sugestiile care au fost făcute de către Comisie. Mulțumesc, doamnă președintă! Mulțumesc! Doamna Veniu, următoarea vorbitoare. Mulțumesc, doamnă președintă. Doresc să mulțumesc Silvanei Rapti pentru redactarea acestui raport și pentru după amiaza foarte reușită pe care a organizat-o împreună cu colaboratorii noștri, cu secretariatul. A fost o după amiază extrem de interesantă. Toți cei care au participat au avut de profitat uh, aflând uh, o serie întreagă de lucruri interesante despre serviciul universal și apelul unic. Ce vreau eu să spun uh, Malcolm a sosit acum, dar eu am vorbit și în numele său. Noi am colaborat foarte bine, am avut ore întregi de discuții în legătură cu pachetul de telecomunicații, există o perfectă armonie deci, uh, în acest dosar am putut introduce lucruri foarte importante pentru protejarea cetățenilor europeni, inclusiv a grupurilor vulnerabile a grupurilor cu dizabilități. Și cred că în felul acesta putem avea o dezbatere. Sigur că putem să discutăm dacă serviciul universal face parte dintr-un drept legal sau nu. Este punctul 6 în raportul Silvanei. Dar sigur, serviciul universal și apelul unic oferit în condiții de calitate perfectă se încadrează într-un fel în obligațiile care care eh, ne revin și în baza tratatului de la Lisabona în ce privește coeziunea teritorială. Există și Carta Drepturilor Fundamentale ale cetățenilor. Și eu cred că bazându-ne pe aceste două documente, eh, putem eh, să colaborăm inclusiv pentru a reduce costurilor, facturilor pe care le plătim, inclusiv ale facturilor pentru serviciile digitale. Trebuie făcute investiții importante, trebuie să fie făcute evaluări serioase din partea Comisiei. Și sunt de acord cu doamna Râle, trebuie să fim foarte atenți să nu se producă distorsiuni pe planul competitivității, a concurenței. Uh, 112 este un număr pentru apelul de urgență, dar în același timp o obligație pe care Europa o are față de cetățenii sa, pentru, săi, pentru că este vorba despre sănătate, despre salvarea vieților și trebuie să accelerăm acest proces. Pentru că fiecare trebuie să-și asume responsabilitățile, fie că este vorba despre Comisia Europeană, de statele membre, care trebuie să colaboreze între ele și operatorii trebuie să coopereze între ei, inclusiv în ce privește investițiile. Sigur că există preocupări acum pentru că ne aflăm într-un moment de criză economică, dar să ne gândim și care sunt uh, beneficiile uh, acestor investiții. Deci, în ce privește 112, s-a vorbit foarte mult și ieri despre asta. Eu cred că uh, Ă, comisia trebuie să acționeze ea însă și am ă, făcut această solicitare ieri Comisiei să-și aplice competențele pentru a stimula statele membre să ă, existe o mai mare atenție, o mai mare sensibilizare privind numărul 112, pentru că spunem că 26% din cetățenii țării mele nu sunt informați în legătură cu posibilitatea pe care o au să recurgă la acest serviciu. Deci eu cred că uh, Parlamentul trebuie să fie cel care trebuie să uh, exercite o presiune asupra statelor în acest sens. Și Comisia, de altfel, trebuie să facă pentru a acționa cât mai repede în favoarea cetățeanului. Mulțumesc, Silvana! Thank you. Any other... Mulțumesc! Mai sunt alte intervenții? Dacă nu, atunci îi dau cuvântul doamnei Rapti pentru concluzii. Mulțumesc, doamna președintă. Am ascultat cu atenție această dezbatere și așa așadar următoarele de spus. Am știut acest lucru, dar uh, mă bucură să constat că a existat o foarte bună cooperare între doamna Verniu și domnul Harbour. Este foarte bine să ai din nou ocazia să constați acest lucru, pentru că într-un fel sunteți părinții acestui copil care a împlinit deja 10 ani. Deci, uh, uh, comentariile au fost uh, bine țintite și um, îmi dau de gândit anumite idei, trebuie să fie reținute. Sunt de acord cu observațiile făcute de domnul Harbour și sunt de asemenea de acord cu observațiile făcute de doamna Vernio. Doresc să le mulțumesc ambilor. Domnul Bușoi a ridicat trei chestiuni care de asemenea mă preocupă foarte mult. Mulțumesc că le-ați menționat. Una din chestiuni cât de mult durează uh, pentru a valorifica acel apel. Doamna Pârvanova și-a petrecut o mare parte a după amiezii în seminarul nostru și îi mulțumesc pentru că a participat și doresc să mulțumesc și domnului Bușoi pentru comentariile făcute. Iar în ce privește localizarea apelantului, m-aș referi și la comentariul făcut de Roza pentru că și ea a participat uh, ieri după amiază la uh, audierea organizată de noi și mulțumesc pentru asta. Ne-a dat un exemplu demn de urmat. Ne, ne-a dat un exemplu. Um, era pe o șosea din Germania în uh, miez de noapte și a văzut un porc mistreț de mari dimensiuni pe șosea, a dorit să anunțe serviciul 112 în legătură cu acest pericol pentru ceilalți automobiliști a sunat, dar a fost foarte greu să dea amănunte legate de locul exact în care se află. Rosa, de asemenea, Uh, a ridicat chestiunea internetului de bandă largă. Este vorba despre aliniatul 6 în traducerea pe care o am în limba greacă în fața mea și se spune, se subliniază că serviciul universal uh, uh, nu poate fi considerat ca fiind încheiat în sine. Sunt chestiuni complementare legate de serviciul universal și în uh, raport și în dezbaterea inițială pe care am avut-o și am spus-o și ieri după amiază, am spus că obiectivul ca banda largă să fie accesibilă tuturor în cadrul strategiei 2020 întotdeauna uh, a existat în uh, mintea noastră. Este o chestiune uh, complementară într-un fel. Doresc să mulțumesc și domnului Trian Dafilidis uh, pentru că a vorbit în numele raportorului din umbră, ne-a spus opinia sa. Sper că nu am uitat nimic, doamna președintă. Dacă da, vă rog să mă ajutați să-mi amintesc. Mulțumesc tuturor colegilor care sunt prezenți uh, astăzi aici. Am urmărit cu atenție tot ce au spus, sunt dispusă să accept observațiile lor și amendamentele. Mulțumesc, spune președintea, cred că nu ați omis nimic, ba chiar ați vorbit despre arborele genealogic al acestei inițiative. Da, da, înseamnă că încă mai funcționează bine mintea mea. Totuși mi-am adus aminte de ceva ce am omis. mă simt foarte încrezătoare în legătură cu punctele de vedere ale reprezentantului Comisiei. Uh, ieri a fost prezent domnul Haine, sper că îi pronunț corect numele. El ne-a prezentat ieri uh, opinia sa și ne-a dat încredere Uh, suntem optimiști în legătură cu uh, modul în care Comisia dorește să vină în întâmpinarea așteptărilor cetățenilor. Președinta, doresc să vă amintesc uh, deadline-ul pentru prezentarea amendamentelor, 18 aprilie la ora 18. Și acum putem trece la punctul 7. Din câte îmi dau eu seama, nimeni din partea comisiei eh, nu dorește să mai intervină. Okay. That's very rather disappointing. Yeah. Nobody from emergency service. So please, Mr. Harbour, would you like to... Așadar, domnule Harbour, aș dori să continuați să prezidați această întâlnire. Okay, I, I will carry on as, as long as you... Bine, atunci eu o să fiu în continuare președinte de ședință și noastră o să fiți președintele din umbră. Punctul 7 este o piață mai eficientă și mai uh, corectă. Dau cuvântul raportului doamna Corața Bild. A, e pe, pe drum. Aș vrea să ne povestiți atunci câteva lucruri despre vizita la Oslo. Dacă colegii sunt de acord, în așteptarea doamnei Corața Bild și datorită faptului că doamna Rapti a fost atât de eficientă din punct de vedere al timpului utilizat pentru discuții, vreau să spun că este regretabil că nimeni de la DG Information Society din cadrul comisiei nu este prezent și ar fi fost foarte util, cred, să ne vorbească despre activitatea lor, pentru că eu cred că colegii știu că a fost un proces de consultare și Comisia evaluează rezultatele acestui proces acum, înainte de a face o propunere formală la toamnă. Deci asta e o mică dezamăgire. În ce privește vizita mea în Norvegia? Motivul pentru care m-am dus acolo a fost că uh, Comisia Comună Parlamentară avea o întâlnire și asta mi-a dat ocazia să fac anumite contribuții și întâlnirile acestei comisii comune continuă și astăzi și colega noastră, doamna Staler m-a uh, însoțit la întâlnirile de ieri, lucru care a fost foarte util. Și a rămas, ea a rămas acolo. Deci Comisia INCO este în continuare reprezentată acolo și la fel și domnul Cescovski, care a făcut un raport din proprie inițiativă privind piața internă și zona economică europeană anul trecut, în 2010, raportul acela continuă să fie bine primit și de asemenea și domnia sa participă la acest grup de care vorbeam. Și cred că problemele de piața internă rămân uh, în continuare foarte importante pentru zona economică europeană în întregime și evident pentru Norvegia care este un participant major la această zonă. Ieri am avut, uh, am luat uh, micul dejun cu Confederația Industriașilor Norvegini și după aceea m-am întâlnit cu ministrul industriei și cu doi viceministri responsabili pentru achiziții publice și de asemenea pentru probleme de protecție a consumatorului. Și în fine am avut un briefing la Ministerul de Externe, deci a fost o zi foarte încărcată. În ce privește piața internă, în general vorbind, cred că norvegienii continuă să fie foarte, să aibă o atitudine foarte pozitivă și dacă vă uitați uh, la uh, tabela de bord a pieței interne, pe care doamna Tune o consideră atât importantă, vedeți că norvegienii depășesc toate, cealaltă toate statele membre și sunt foarte mândri de asta. Însă, când discuți cu miniștrii lor, înțelegi cât de serios iau uh, probleme legate de implementarea legislației și mai ales în ce privește achizițiile publice, Agenția Norvegiană de Achiziții Publice, care este legată direct de Autoritatea pentru Concurență, se asigură că se respectă reglementările privind achizițiile publice ale Uniunii Europene, dar are și o zonă specială care se ocupă de încurajarea soluțiilor inovative, achiziții inovative, o idee pe care și această comisie a discutat-o de multe ori. Și cred că activitatea acestei agenții ar trebui să o examinăm mai mult și ar trebui ca în planurile noastre uh, de a avea o viitoare audiere pe, pe acest subiect, să invităm și norvegieni care să ne spună, pentru că au multe lucruri să ne explice. Interesant atunci când m-am întâlnit cu ministrul pentru problemele consumatorilor care se ocupă și de probleme cum ar fi incluziunea socială și am aflat că ea se ocupă de probleme cum ar fi incorporarea problemelor de achiziții, așa numite verzi sau achiziții sociale. Deci e clar că problema acoperă mai multe ministere. În ce privește problemele consumatorilor, am avut o discuție în legătură cu preocupările norvegienilor legate de drepturile consumatorilor, probleme specifice și aspecte uh, presupuse de propunerea curentă. Ei susțin părerea, poziția uh, Consiliului, dar cred că ce a fost extrem de interesant a fost uh, perspectiva lor asupra valorii sistemelor IDR, deci ei au niște comitete de conciliere foarte bune pentru consumatori uh, la nivel național și supervizate de Agenția de Protecție a Consumatorului și cred că asta este o altă chestiune pe care am putea să o examinăm atunci când vom uh, discuta următoarea propunere a Comisiei. În ce privește angajamentul față de piața unică, ministrul cu care m-am întâlnit domnul Ghischer și care este responsabil de comerț și industrie și a exprimat susținerea pentru activitatea noastră pentru dezvoltarea pieței unice. Consideră că am realizat un bun echilibru și am dorit să, susțin, să ne exprime susținerea guvernului său pentru problemele legate de piața unică. Și am folosit uh, această ocazie pentru a-l invita să vină la un anumit moment să vorbească în fața comisiei și cred că lui ar plăcea să vină aici să ne vorbească la Bruxelles în legătură cu activitatea legată de piața unică și sper să putem să organizăm asta în următoarele șase luni în funcție de programul său. Și în loc de concluzie, există acum un studiu foarte important în legătură cu viitorul acordului eh, privind zona economică europeană pentru că norvegienii încearcă să vadă dacă după 20 de ani de când există acest acord, el ar trebui schimbat ca să reflecte schimbările din tratatul de la Lisabona și pentru că în anumite uh, zone există unele neclarități uh, în legătură cu ce parte de acquis comunitar Norvegia a adoptat și cred că angajamentelor față de piața internă nu poate fi contestat și sunt extrem de activ din acest punct de vedere, dar nu există niciun dubiu că anumite probleme continuă să aibă rezonanță politică și de, au loc dezbateri politice despre, în legătură cu acestea. Partidul Laburist norvegian, care, după cum știți, a respins propunerea guvernului norvegian de a adopta a treia directivă poștală, deci asta iarăși va fi un aspect de discuție cu Comisia. Așadar, putem considera că sunt uh, niște legături foarte bune, dar mai avem multe lucruri de făcut pentru a explica electoratului norvegian beneficiile pieței unice. Așadar, Consider că a fost o vizită importantă și utilă. Mi-a făcut mare plăcere să am alături de mine pe doamna Staller și să putem reprezenta Comisia INCO în Norvegia și să continuăm bună activitatea domnului Trașkovski și uh, sper că veți fi de acord să continuăm uh, politica acestei comisii, dar uh, avea în continuare contacte cu norvegienii, pentru că implicarea lor în piața unică e foarte importantă. Domn președinte, mulțumesc. Acum putem să ne întoarcem la raportul privind o piață de detaliu mai eficientă și mai corectă și dau cuvântul raportului doamna Corața Bild. That we get this, this uh, day, which is important for me. Mulțumesc că uh, e o zi importantă pentru mine astăzi. Este primul meu raport așa încât uh, sunt uh, uh, foarte emoționată, un grup de studenți din Suedia care ne vizitează și vreau să îi salut cu această ocazie. Acest raport începe să fie discutat după ce am votat săptămâna trecută legea privind piața internă. Scopul este să avem uh, o piață mai funcțională. Nu vreau să fac o repetiție cu acest raport, ci aici punctez uh, chestiuni care interesează sectorul uh, pieței cu amănuntul, un pilon al comerțului. Atunci când vorbesc despre sector, vorbesc despre toți cei care sunt implicați pe tot lanțul de aprovizionare raportul are două pagini și jumătate și nu poți să îi incluzi pe toți. Ceea ce este unic, uh, printre altele, uh, este dimensiunea umană. Cei care lucrează în comerțul cu amănuntul au nevoie de prezența cetățenilor, clienților în fiecare zi și rug, tăcerea, izolarea și uh, uh, singurătatea. De aceea vorbesc despre uh, locuri de muncă flexibile. Sunt uh, persoane care au fost în afara pieței de muncă pentru o perioadă îndelungată și pot să se reîntoarcă, alții care au posibilitatea să studieze, dar și persoane cu o pregătire tehnică remarca, remarcabilă uh, locurile de muncă din acest sector sunt pentru femei, pentru persoane care vin din alte țări. Uh, există, pe scurt, posibilitatea de a lucra. De asemenea, raportul uh, reflectă faptul că consumatorii doresc diversitate, diferite oferte și diferite tipuri de a face cumpărături. Uh, și uh, flexibilitatea pentru mine este cuvântul uh, cheie pe care l-aș folosi atunci când uh, descriu comerțul cu amănuntul. Împreună cu raportorii din umbră, cărora doresc uh, să le mulțumesc și aștept să lucrez și mai mult cu ei, am identificat uh, patru zone în raportul excelent al Comisiei. Sigur, n-am putut să cuprindem totul, a trebuit să ne concentrăm, să prioritizăm uh, nu este un uh, raport din partea Comisiei Angri, uh, ocuparea forței de muncă uh, sau ENVI, ci este un raport care se concentrează pe piață. Am identificat patru zone în care există necesitatea de a face tot ceea ce este posibil și am încercat să abordez chestiuni care sunt mai controversate și mai spinoase. Nu am abordare ideologică, ci una cât se poate de pragmatică. Alater, în Suedia, uh, Coca-Cola și Ikea au uh, uh, rupt relația lor de colaborare și Coca-Cola nu mai vinde un litru și jumătate uh, de Coca-Cola uh, UK uh, și uh, asta este un uh, lucru care are un impact asupra celor care cumpără. Sigur, e vorba aici de libera circulație. Am uh, observat în consultările noastre că uh, libera circulație a bunurilor, a serviciilor, uh, cunoaște o serie de obstacole și am uh, dat uh, exemple concrete, abordări concrete, probleme concrete și am uh, recomandat uh, soluții concrete. Există măsuri naționale, la nivel național, o certificare, o aprobare suplimentare care pot să constituie piedici și de aceea cerem Comisiei să urmărească mai atent, să folosească uh, Uh, instrumente cum ar fi Solvit și EMI. Și un alt sistem care constituie un obstacol este sistemul de plăți și am cerut uh, comisiei ca în uh, procesul uh, de revizuire a SEPA, zonei unice de plăți, să se concentreze și să revizuiască acest sistem de plăți și să scape de toate taxele suplimentare care se plătesc acum. Deschiderea pieței, accesului la piață pentru întreprinderi și consumatori este un capitol important. Sunt Uh, oameni care trăiesc în zone izolate, în uh, zona uh, rurală, care trebuie să aibă același tip de acces. De asemenea, întreprinderile ar trebui să beneficieze de posibilitatea ca cetățenii din toate părțile să aibă acces la ei și trebuie să se poată stabili în mod liber Trebuie să fim mai uh, duri cu procedurile de infringement și de aceea cerem și proceduri de urgență. Comerțul electronic uh, a fost uh, întotdeauna un subiect de dezbatere și considerăm că este încă o zonă insuficient valorificată a pieței unice. Comerțul electronic, și doresc să subliniez acest lucru, este o complementează, suplimentează <clears throat> uh, e-shopping-ul și nu este un competitor al acestuia. Apoi, abordarea practicilor contractuale și comerciale. Aici aș dori să urmați strategia și să urmăriți strategia și felul în care am urmărit acest proces. Nu cred că confruntarea, tensiunea, arăta cu degetul uh, sunt uh, Uh, lucruri uh, care trebuie făcute. Sunt uh, chestiuni care trebuie abordate într-un climat mai bun, în deplină încredere. Trebuie să trecem de la confruntare la dialog constructiv, intens și direct. Nu cred că um, o, un, o gestionare la nivel micro a chestiunii ar uh, ajuta. Uh, Parlamentul trebuie să faciliteze procesul uh, astfel încât grupurile interesate să-și aibă partea de răspundere în rezolvarea problemelor cu care se confruntă, cu ajutorul uh, absolut uh, necesar al Comisiei, precum și al altor organisme competente care ar putea să ducă mai departe dezbaterea de la o dezbatere în care ne atacăm unii pe alții la o dezbatere constructivă. De aceea solicităm Comisiei și uh, grupurilor uh, interesate în consultare cu acestea să ne ajute să identificăm uh, care sunt practicile neloiale, practicile comerciale abuzive, care sunt practicile ilegale. Apoi trebuie să Uh, analizăm modul în care putem să aplicăm mai bine legea uh, concurența la nivel uh, național și local. Este singurul instrument care există pentru practicile loiale. Cred că ar trebui să ne stabilim un termen până la care să avem o imagine mai clară înainte de a vedea ce trebuie făcut. Și opțiunile sunt lăsate deschise, uh, doamnă președinte, pentru că platformele care în urma consultărilor au reușit că sunt uh, foarte uh, eficiente au numai șase luni vechime, deci trebuie să le dăm răgazul să ca activitatea acestora să uh, dea roade înainte de a interveni. Și propun uh, trei opțiuni, însă e vorba de un uh, proces uh, creator. Putem să intensificăm uh, discuțiile în platformele existente, am putea să urmăm inițiativele uh, voluntare care sunt întreprise și aș ruga colegii să mă asculte am văzut uh, semne că cercul de afaceri, comerțul cu amănuntul, cum vreți să-i numiți, iau măsuri pe care le consider a fi semnificative. Ele dau dovadă de dorința de a vorbi și de a aborda problemele. Nu putem să ignorăm sau să tăgăduim existența uh, unor probleme uh, Uh, în uh, implicarea uh, vânzătorilor cu amănuntul, a asociațiilor acestora și nu-i menționez pe toți în discuțiile noastre. Nu am văzut rezultate semnificative până acum în acest dialog, însă lucrurile au început să se miște și trebuie să le susțin. A treia opțiune este de a crea un nou forum care să nu fie atât de concentrat pe sectorul Uh, agri, uh, agroalimentar și să aibă, în schimb, o perspectivă uh, mai amplă. Aș vrea să subliniez că orice inițiativă din partea sectorului cu amănuntul trebuie să fie salutată și susținută dacă merge în direcția cea bună. Toate opțiunile sunt deschise, așa cum am spus, și trebuie să avem fiecare dreptul să venim cu alte măsuri. Am propus o masă uh, rotundă uh, anuală uh, a celor din sectorul cu amănuntul, comerțului cu amănuntul, pentru a vedea ce s-a realizat până atunci. Trebuie să dăm o șansă dialogului pentru a avea rezultate. Și apoi un alt punct important este consumul uh, durabil. Uh, asociațiile de consumatori ne-au rugat să analizăm acest uh, uh aspect. Există o mare responsabilitate atunci când e vorba de eficiența energetică, eliminarea deșeurilor, transportul și uh, investiții în cercetare și dezvoltare. Uh, Uh, putem astfel să arătăm comunității uh, ce se întâmplă sau ce s-a întâmplat, lucruri despre care cetățenii nu știu prea mare lucru. Și în ultimul rând, dialogul social. Acesta funcționează în sectorul comerțului cu amănuntul. Asta am înțeles eu. Și asta este un bun exemplu al modului în care uh, firmele și uh, sindicatele au fost uh, extrem de active. Uh, Trebuie să existe un uh, consens în ceea ce privește comerțul uh, electronic și Europa Unită și vreau să-i felicit pentru consensul realizat. Cred că trebuie să susținem lupta acestora pentru reducerea economiei informală, informale, a locurilor de muncă nedeclarate, faptul că doresc să existe uh, o corelare corespunzătoare a calificărilor profesionale și alte lucruri pe care aceștia le propun. Și o să închei, doamnă președintă, spunând că, dar fiindcă sectorul comerțului cu amănuntul este atât de important, pentru că sunt atâtea uh, chestiuni care reprezintă uh, miza, uh, aș uh, dori ca uh, Comisia să aibă o abordare holistă. Am avea astfel posibilitatea să avem o viziune pe termen lung în care sectorul comerțului cu amănuntul să-și regăsească în sfârșit locul în instituțiile europene. Am votat acest lucru în actul privind piața unică și uh, sper că colegii vor susține această abordare. Vreau să vă aud întrebările, să ascult părerea dumneavoastră pentru a-mi îmbunătăți raportul. Mulțumesc. Președinta, mulțumesc uh, foarte mult. Doresc să salut pe studenții suedezi uh, putem să fim mândri pe ceea ce uh, ne-a expus doamna Corața și pentru participarea în Parlamentul European. Socialist. Vom continua cu raportorul din umbra al grupului socialist, uh, doamna, domnul Panțeri. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să mulțumesc raportorului pentru spiritul uh, de cooperare de care a dat dovadă în ultimele luni în întâlnirile pe care le-am avut fie aici, fie la Strasburg. Au uh, fost multe puncte pe care doream să ne concentrăm. N-am reușit să le introducem pe toate în raport, dar am examinat nevoia de a elimina obiectivele de a elimina piedicile stau în calea acestui sector pentru ca să-și poată realiza întregul potențial. Și în acest context trebuie să ne asigurăm că legislația existentă este folosită corespunzător. Am încercat să încurajăm dialogul între partenerii sociali și uh, am vrut să avem un acord uh, cadru în privința sectorului comerțului cu amănuntul am reușit astfel să facem recomandări specifice pentru acest sector. Raportorul a spus că avem nevoie de o abordare holistă, cuprinzătoare. Și așa este, pentru că trebuie să echilibrăm diversele elemente de politică. Dar există un element central aici. O serie întreagă de chestiuni au fost uh, tratate în raport, dar cred că ar trebui să includem și aspecte pe care trebuie să punem mai mult accent și să avem o abordare mai uh, consecventă și mai sistematică. Dacă îmi permiteți să adaug patru lucruri care ar îmbunătăți uh, raportul. În primul rând, ar trebui să ne concentrăm mai mult atenția pe consumatori și, să, și pe aplicarea normelor sociale. Și asta variază foarte mult de la un stat membru la altul. În al doilea rând, ar trebui să subliniem faptul că îmbunătățirea condițiilor de lucru și lupta împotriva economiei gri este un lucru care s-ar putea face prin îmbunătățirea relațiilor dintre angajați și angajatori. Aceste lucruri sunt uh, subliniate în comunicarea Comisiei și uh, sunt de competența Comisiei noastre. Deci ar trebui să le avem în raport dacă dorim să avem abordare cuprinzătoare. În al treilea rând ar fi o idee bună să avem o viziune mai largă a responsabilității corporatiste și să includem aici și responsabilitățile sociale și de mediu ale companiilor. Și în fine, ar fi o bună idee să subliniem uh, uh, rolul pe care cooperativele l-ar putea juca, pentru că ele reprezintă un sistem comercial alternativ și pot oferi o viziune pluralistă și se pot asigura că oamenii au uh, acces la produse locale la prețuri corecte. Acestea sunt doar câteva comentarii uh, și câteva puncte pe care cred eu că ar fi bine să le includem. Îi mulțumesc din nou raportorului pentru toate eforturile făcute. Sunt toate aceste puncte, le-am uh, explicat în amendamentele mele și sper că raportorul va putea să le accepte. Aceasta e opinia mea. Vă mulțumesc. Președinte, mulțumesc foarte mult. Raportorul din umbră al ALDE va fi eh, prezentat de domnul Kreutzmann. Mulțumesc, domnul președinte. Domnul Lugegaard ar dori să vă mulțumesc pentru cooperare și pentru un proiect de raport foarte bun. Retailerii și producătorii se temeau că raportul va fi dezechilibrat, însă doamna Edgard consideră că proiectul este unul echilibrat, dorește să sublinieze nevoia de aplicare corectă a legislației de piață deja existente. De asemenea, este vital pentru doamna Lugegaard să nu se ceară comisiei legiferarea uh, practicilor comerciale incorrecte, ci să cerem comisiei să prezinte un impact, o evaluare de impact înainte de a merge mai departe. Uh, colegul Lugegaard va face amendamente, câteva amendamente, dar care nu vor uh, influența, nu vor schimba în mod radical structura textului. Mulțumesc, doamnă președinte. Acum, doamna Râle. Și eu doresc să mulțumesc raportoarei pentru foarte bună colaborare. Ne-am întâlnit în repetate rânduri și în uh, mare uh, raportul reflectă problemele esențiale. Bineînțeles că, fiind reprezentantă a verzilor, mă interesează problema legată de consumul uh, garantat durabil. Știm cu toții că printr-o mai mare concentrare în acest domeniu există și mai multe efort, eh, oferte, există o diversitate și eh, consumatorii dispun de mai mult timp pentru a face cumpărăturile. Eh, cred că este bine că putem să ne facem cumpărăturile și la ora 8 seara, la ora 9 seara, la ora 10 seara. Dar urmarea acestui lucru este că în acest domeniu se consumă foarte multă energie, de asemenea se circulă mai intens și ca atare și noxele și deșeurile sunt mai multe. Dacă toate produsele trebuie să rămână proaspete până la ora 21, mi-e teamă că după aceea se și aruncă mai multe alimente. Cred că sunt uh, chestiuni care trebuie să ne preocupe și care trebuie să se afle în centrul atenției noastre, pentru că urmărind modul în care uh, vânzările cu amănuntul au evoluat în ultima vreme, sunt lucruri care ne îngrijorează. Inițial, sigur că doream să venim în uh, întâmpinarea consumatorilor, dar iată care este reversul medaliei. Deci trebuie să avem și un plan de acțiune privind consumul durabil, pe de o parte, să ținem seama de așteptările consumatorilor, dar să nu uităm de posibilele urmări negative. Iar în raportul comisiei se mai spune că și comerțul cu amănuntul trebuie să aibă o contribuție la atingerea strategiei 2020. Deci, ă, nu pot să fiu de acord cu faptul că cei care sunt furnizori cu amănuntul trebuie să se afle în centrul atenției noastre. Eu cred că dacă dorim să avem o atitudine responsabilă față de mediu, trebuie să ne schimbăm puțin așteptările. Pentru că dacă insistăm prea mult pe necesitățile consumatorului, putem să acționăm în dezavantajul mediului. În ce privește deschiderea existentă pentru întreprinzători și consumatori, Dumneavoastră vorbiți despre libertatea uh, serviciilor și despre libertatea de a-ți alege uh, locul în care uh, îți desfășoară activitatea. Dar eu cred că inclusiv planificarea dezvoltării urbanistice trebuie avută în vedere, pentru că trebuie să rămână atractive și uh, acele uh, locuri în care, care se află în regiuni mai dezavantajate sau în zone rurale. Și în ce privește spațiul rural, oricât de frumos este conceptul e-comerț, știm prea bine că în zonele rurale comerțul electronic nu prea are uh, șanse de reușite, pentru că există uh, vârstnici, există și multe femei casnice care încă nu operează cu internetul și uh, comerțul electronic nu rezolvă din acest punct de vedere problemele zonelor rurale. Poate că ar trebui să acordăm un un ajutor și în felul acesta ajung la un subiect care um, îmi este foarte apropiat de suflet dacă nu putem acorda subvenții din partea statului pentru dezvoltarea acestei oferte și în zonele rurale. Iar în ce privește posibilitățile flexibile de a-ți exercita profesia, um, cred că Trebuie să salutăm această preocupare, dar pe de altă parte și aici există efecte negative pentru că dacă lucrezi cu program redus, uh, sau cu uh, parțial, atunci uh, recurgi uh, uneori și la forța de muncă mai puțin calificată și sunt oameni care se simt mai puțin stimulați să se perfecționeze profesional. Eu cred că și din acest punct de vedere putem miza pe digitalizare pentru a veni în folosul celor care doresc să devină mai competenți. Mulțumesc, doamnei Râle. Domnul Harbour, următorul vorbitor. Thank you very much, uh, Madam President. Well, um, I have the pleasure of, uh, of being the shadow for my... Mulțumesc. Uh, am avut uh, plăcerea să fiu raportor de număr pentru grupul meu și uh, pe acest raport al Anei Maria și cred că reprezintă o bază excelentă de progres. Cred că ceea ce a făcut ea până acum justifică complet faptul că IMCO a fost de acord să ia o inițiativă în această zonă și cred că lucrul cel mai important este că prin intermediul audierilor și a muncii sale am reușit să dezvoltăm dialogul nostru cu un sector crucial, pentru că ea subliniază aici că operarea unei piețe uh, competitive, dinamice și a unui uh, lanț de furnizare care e absolut crucial Uh, sunt fundamentale în a obține o economie de piață socială diversificată și foarte competitivă. Există multe componente aici și uh, cred că Ana Maria a avut mult curaj, nu s-a dat uh, nături din a aborda problemele mm, cele mai dificile, dar cred, și asta e contribuția mea la discuție legată de echilibrul acestui raport. Aș spune că nu trebuie să sub, subestimăm faptul că s-au făcut investiții uriașe în sectorul uh, vânzărilor ca în Europa, investiții în noi modalități de a livra bunurile, în noi format uh, formate în noi tehnologii și toate acestea au fost făcute din cauza presiunilor concurențiale de pe piață și cred că e foarte important ca dacă alegem să intervenim în orice fel, să începem într-un mod cât mai soft, care să nu uh, submineze vigoarea și dinamismul acestui sector uh, comercial. Cred că acest, acest punct trebuie spus. Pentru că nu există niciun dubiu că în comerțul cu amănuntul sunt uh, unii uh, operatori care sunt de clasă mondială, dacă ne uităm la ce concurență există în Uniunea Europeană. Și e clar că există niște companii foarte competitive, jucători globali, care și-au exportat modelul de business peste tot în lume. Avem retaileri europeni care investesc în America, în, uh, de nord, de sud, în China, în Asia, în general. Și multe dintre capacitățile pe care le au ei se leagă de modul în care își administrează lanțul de aprovizionare. Și al doilea lucru pe care vreau să spun este că mi se pare important să subliniem în acest raport că a avea o operațiune de retail competitivă nu se rezumă doar la oferi servicii consumatorului înseamnă să cumperi bine, eficient, să-ți administrezi bine stocul, să te asiguri că ai în stoc ce vor consumatorii, că e proaspăt, uh, este la modă, e cerut, uh, lucruri extrem de importante. Și toate acestea sunt zone de, de, de capacități uh, și de calificări înalte, deci aici cred că există oportunități de carieră foarte importante, nu doar pentru oamenii care, pe care îi vedem că ne vând marfa, ci și pentru cei din spatele lor. Și cred că colega noastră a identificat potențialul uh, și această zonă a uh, lanțului de furnizare de o zonă extrem de importantă. Dați-mi voie să mă refer și la unele zone în care putem adăuga valoare raportului. Cred că importanța unui retail competitiv și a aplicării noilor tehnologii, dar și încurajării lucrurilor cum ar fi vânzarea produselor verzi. E, sunt niște lucruri care ar trebui încurajate și cred că unul dintre lucrurile pe care le-am observat eu în legătură cu relativa detașare a uh, față de direcțiile de politică de la Bruxelles e că ar trebui să avem discuții cu ei ca să ajutăm să dezvolte conexiuni mai bune, schimburi de inovație mai bună și să adunăm la oaltă aceste soluții inovatoare și să ideile să beneficieze consumatorii. Și deci un exemplu simplu, pentru că am avut uh, o discuție interesantă în legătură cu retailerii do-it-yourself, cum se spune, cei de gen bricostor, cei care vând uh, scule cu care poți să-ți îmbunătățești singur casa. Este o oportunitate excelentă să, ca aceștia să vândă instrumente care să reducă consumul de energie sau care să îmbunătățească uh, consumul de energie al unor echipamente deja existente în casă. Acest lucru trebuie încurajat prin legislație, însă acești oameni joacă un rol crucial și ar putea fi implicați în dezvoltarea acestor inovații, pentru că ei au contactele de piață, ei ar putea uh, colabora cu furnizorii într-un mod integral și mai sunt și alte zone menționate, cum ar fi cea legată de împachetare. Așadar, o serie întreagă de domenii în care tehnologia trebuie să avanseze și, de asemenea, Știm că în alte zone, cum ar fi identificarea prin frecvență radio pentru etichete, aceasta e o zonă extrem de importantă pentru a îmbunătăți managementul stocului, dar și pentru a da consumatorului informație și trasabilitate în legătură cu produsul pe care îl cumpără. Există și alte aspecte de politici publice menite să se asigure că uh, consum, comportamentul tău de consumator nu este urmărit și înregistrat și aceste lucruri au fost abordate în comunicarea Comisiei Europene. Deci nu e doar vorba de probleme de concurență aici. E vorba de un subiect mult mai vast și modul în care am încercat să ne uităm noi la piața unică este unul holistic, ca să uh, îl citesc pe colegul meu de mai devreme. Și mi se pare extrem de important că acum examinăm rolul uh, retailerilor și furnizorilor în a realiza niște scopuri economice pe termen lung și în a face piața unică să funcționeze mai bine, dar să fie și o piață mai verde, mai competitivă, cu mai multe produse, cu cât mai multe produse inovatoare care să intre în uh, lanțul de furnizare. Deci cred că câteva schimbări ar putea fi binevenite în raport din acest punct de vedere. Și apoi, pentru că mâine ne așteptăm să vedem uh, Single Market Act, cred că deja am făcut o serie de amendamente care fac legătura între propunerile doamnei Corața Bild și propunerile din Single Market Act și mă întreb dacă uh, considerați că unele dintre aceste propuneri se vor regăsi în proiectul uh, Single Market Act pe care comisarul Barnier îl va emite, îl va face public mâine, uh, mâine după amiază. Mulțumesc foarte mult. Președinta, următorul vorbitor este domnul Triantafilidis, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să îi mulțumesc raportorului pentru activitatea aprofundată pe care a desfășurat-o și suntem dispuși să colaborăm cu ea la următoarea întâlnire a raportorului din umbră. Din moment ce reprezint grupul GUE, trebuie să spun că noi suntem împotriva unor puncte cheie în raport, pentru că noi considerăm că el nu are o abordare echilibrată în ce privește rolul central pe care trebuie să-l joace cetățenii europeni se sugerează o deschidere și mai mare a pieței și să fie și mai multe concentrate în zonele urbane. Și noi considerăm că asta este împotriva producătorului individual care este miezul sectorului uh, de retail și apoi mai e și problema prețurilor și a modului în care ne ocupăm de ea. Și o să facem amendamente pe aceste chestiuni în curând. Acum, în ce privește cum poate accesul la piețe să fie mai ușor pentru consumatori și uh, cetățeni. Există o referință la întreprinderile mici și mijlocii. Noi credem că acest acces a fost erodat și că acum marile companii au uh, controlul și că nu se sugerează suficiente măsuri care să protejeze IMM-urile. Eu cred că Comisia Europeană ar trebui să susțină eforturile statelor membre de a promova ă, măsuri care să compenseze ceea ce se întâmplă acum tendințele actuale și asta înseamnă că și consumatorii vor avea acces la produse mai bune și mai ieftine. Vreau de asemenea să vorbesc despre puterea companiilor pe piață, raportorul vorbește de poziția dominantă pe care o au anumite companii și sigur înțelegem că trebuie să reducem aceste riscuri și trebuie să spunem că problema acestei poziții dominante uh, duce la discrepanțele de preț din sectorul de retail din Uniunea Europeană. Apoi începește angajații cred că politica pe care ar trebui să o avem este de a respecta acordurile colective uh, și drepturile prevăzute în acesta și de a ne asigura că oamenii pot avea o viață decentă și salarii decente. Mulțumesc, așa cum am spus, vom face amendamente uh, pe baza ideilor pe care le-am exprimat și suntem dorniți să colaborăm cu raportul. Vă mulțumesc. Thank you very much. Președinta, mulțumesc. Și acum este timpul să dăm cuvântul uh, Comisiei Europene, domnul Bergevin. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. O să încep prin a mulțumi raportoarei pentru colaborarea excelentă pe care am avut-o în ultimele luni împreună cu raportorii din umbră. Salutăm raportul care a fost uh, prezentat. După cum știți, uh, Comisia a încercat să aibă o abordare holistă în raportul său, a prezentat o serie de uh, probleme și este încurajator să spunem că această comisie și cel puțin raportarea și uh, raportorii din umbră sunt de acord că este nevoie de o abordare holistă în acest domeniu și au fost ridicate în discuție o serie de probleme. În acest context aș vrea să spun că ideea unui uh, plan uh, național pentru domeniul comerțului uh, cu amănuntul este o idee viabilă, lucru care a fost punctat de raportoare și cred că ar trebui preluat uh, în strategia noastră. În ceea ce privește inovarea, e adevărat, credem că acest sector, nu numai că este uh, un sector important pentru ocuparea forței de uh, muncă, dar are un rol important uh, pentru piața internă, pentru că lanțul de aprovizionare este esențial pentru ceea ce încercăm noi să facem, adică să avem o uh, piață internă care să funcționeze mai lin, fără probleme. Comisia uh, este interesată de acest aspect. Uh, comerțul electronic este complementar comerțului cu amănuntul, nu o uh, activitate cu totul uh, separată. Și acest uh, lucru a fost preluat și poate să ducă la dezvoltarea comerțului electronic în cadrul Uniunii Europene, ceea ce salutăm. Încerc să fiu cât mai pozitiv cu putință pentru că aș vrea să răspund la întrebarea adresată de președintele dumneavoastră, ceea ce, ca de obicei, nu pot să fac ce este în uh, Single Market Act. Am, uh, tot ceea ce pot să spun este că am ascultat foarte atent și o să mă întâlnesc cu comisarul uh, meu în această după-amiază. Îi voi transmite interesul pe care această comisie, Comisia IMSCO, îl are. Și nu în ultimul rând, e vorba de o chestiune delicată. Practicile contractuale business to business. În primul rând vreau să spun Așa cum știe Parlamentul, este o chestiune uh, biodiscutată, mai ales uh, Uh, în contextul lanțului alimentar. Știți că au fost o serie de rapoarte pe această temă și au fost presiuni asupra Comisiei pentru a avea o reacție. Există discuții în prezent, uh, așa cum a arătat raportorul, discuții cu uh, grupurile interesate la nivelul grupului înalt privind alimentația și acest uh, grup uh, a fost de acord uh, să facă o serie de eforturi în continuare și au convenit asupra unor principii cheie. Sperăm că acest grup va reuși să facă acest lucru până la sfârșitul anului și apoi, așa cum au spus unii Uh, astăzi nu vrem să ne antepronunțăm uh, în legătură cu rezultatul acestor uh, discuții. Ceea ce propunem este o comunicare pentru această toamnă și nu numai că vom încerca să semnalăm uh, problemele într-un context mai orizontal, pentru că această chestiune a fost uh, ridicată în mod concret uh, pentru lanțul de aprovizionare alimentar, dar după cum știți, e o chestiune mult mai amplă nu este o chestiune legată numai de comerțul cu amănuntul, ci și de IMM-uri. Vrem să arătăm acest lucru clar în comunicarea pe care o vom face. Și un lucru pe care Comisia, din păcate, nu l-a făcut și trebuie să-l facă, uh, este să arate uh, ce au uh, uh, instituit ca structuri statele membre pentru a aborda această problemă. Sisteme de verificare a aplicării, astfel de sisteme sau structuri care pot să lucreze, să funcționeze în mod eficient. Nu spunem că nu este o problemă importantă, însă suntem de acord cu ideea generală a acestui raport, și anume că trebuie să analizăm lucrurile foarte atent înainte să hotărâm ce tip de acțiune europeană, dacă o astfel de acțiune uh, este necesară. Acest lucru ar, într-adevăr, ar uh, încuraja într-adevăr părțile să fie mai eficiente și să aibă uh, practici comerciale loiale, ceea ce ar fi o soluție în care fiecare parte ar avea de câștigat v-am spus uh, unde ne aflăm uh, în ceea ce privește această inițiativă și vă mulțumesc pentru atenția pe care mi-ați acordat și posibilitatea de a vă prezenta ceea ce facem. Acum, uh, raportoarea are cuvântul. Doamna președinte, dați-mi voie să parcurg unele puncte importante care au fost ridicate în discuție de colegi. Mulțumesc Comisiei pentru excelenta cooperare pe care am avut-o până în prezent. prietenul meu Panțirii, cred că este important să respectăm principiul subsidiarității și am încercat în acest raport să mă axez pe problema care poate să aducă uh, diferențe la uh, nivel comunitar. Nu o să intru în uh, problema relației între uh, angajator și uh, angajați sau uh, acordurile colective de muncă, uh, însă sunt de acord în ceea ce privește abordarea holistă, în susținerea acordurilor pe care părțile sociale uh, le-au realizat, să încurajez mediul de afaceri să îmbunătățească responsabilitatea corporativă socială și în domeniul mediului am fost uh, surprinsă în mod plăcut uh, pe parcursul consultărilor de câte multe se întâmplă și de câte inițiative au fost întreprinse, câte forumuri uh, pentru consum durabil, pentru un dialog în această privință au fost adoptate și în acest context se face un schimb de bune practici și văd că acest lucru se întâmplă și merită să-l susțin modelul corporatist Desigur, am uh, lucrat mult pe parcursul uh, consultărilor cu Eurocop, au fost uh, invitați să participe în discuțiile de grup și au adus o valoare adăugată. Aștept să văd amendamentele lor, nu știu dacă se potrivesc în acest context, însă suntem gata să le analizăm. O să spun mm, una lui Martin Lockergard, colegul nostru de la ALDE suntem de acord că aplicarea este o prioritate și înainte de a cere adoptarea legislației trebuie să uh, explorăm celelalte opțiuni și să avem o imagine mai clară uh, a celor spuse de uh, comisie. Doamna Ruile, vă mulțumesc. Am uh, introdus uh, etichetarea uh, ecologică verde, apoi uh, am uh, scos-o pentru că nu era loc pentru ea, însă vreau să văd amendamentul dumneavoastră. Consumul durabil este în centrul agendei și sper că acest lucru este ilustrat în raport, pentru că cred într-adevăr că este un punct cheie al agendei și comunitatea de afaceri are o mare responsabilitate, nu numai să promoveze, dar uh, Uh, să fie un promotor uh, uh, în acest sens și, de asemenea, deșeurile alimentare și transportul. Planul de acțiune va include, cel puțin asta va fi recomandarea noastră către Comisie, va avea o secțiune în ceea ce vește consumul durabil, cred că uh, furnizorii au o responsabilitate să echilibreze interesele pur comerciale cu combaterea diabetului, obezității, ceea ce este uh, parte a dezbaterii uh, internaționale privind o alimentație sănătoasă. Prietenul nostru de la UE v-aș ruga să clarificați ce ați vrut să spuneți atunci când raportul uh, uh, cere o mai mare concentrare asupra zonelor urbane. Uh, nu asta am vrut să spun, poate clarificați uh, ceea ce ați înțeles. Sunt de acord că trebuie făcut ceva și uh, mulțumesc că ați ridicat această problemă asemenea doamnei uh, Rue. Rule. Uh, problema uh, magazinelor uh, locale, magazinelor mici, în comparație sau în raport cu molurile și supermarketurile. Trebuie să existe un dialog mai bun între proprietarii și dezvoltatorii de supermarketuri, de moluri și magazinele mai mici. Nu cred Aștept să uh, văd amendamentele noastre, însă nu, nu sunt sigură că măsurile uh, compensatorii sunt uh, calea cea mai bună de a promova IMM-urile. Putem însă să analizăm și această problemă. Malcolm, mulțumesc pentru susținerea și cuvintele frumoase. Sunt de acord cu tine că, într-adevăr, ar trebui ca inovarea să fie în centrul uh, Uh, acestui raport și să extindem uh, sfera pentru chestiunile de concurență. Aștept și amendamentele tale. Uh, am spus că e vorba de ocuparea forței de muncă de înaltă calificare, dar și necalificată. N-am vorbit numai de munca necalificată. Deci i-aș încuraja pe Uh, vânzătorii cu uh, amănuntul să investească uh, mai mult în crearea competențelor. Apoi, în ceea ce privește prioritizarea de către comisie, aș vrea să spun grație um, susținerii PP. Am stat de vorbă cu comisarul Barnier și sunt bucuroasă că suntem susținuți de președintele Marco Harbour s-a uh, insistat uh, pentru ca uh, acest uh, sector uh, să fie inclus ca o uh, prioritate și mulțumesc pentru susținerea pe care mi-a dat în acest sens. Sunt gata să răspund și la alte întrebări și sunt gata să mă întâlnesc și cu raportorii din umbră. Aș încheia spunând că trăim într-o perioadă cu un protecționism mai accentuat și Uh, Europa nu concurează pe piața internațională. Cred că am o responsabilitate făcând acest raport, având în minte ideea că Europa poate să fie mai competitivă uh, pe uh, piața mondială prin crearea de noi locuri de muncă. Vă mulțumesc. Președinta, mulțumesc, doamnă Corața Bild. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 19 aprilie la prânz și votul va avea loc pe 25 mai. Și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. A, închidem uh, ședința chiar și mai bine, spune președinta. Reluăm în această după amiază. avem o audiere după amiază în ceea ce privește omologarea vehiculelor forestiere și agricole.